cu mine la 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de declarația vicepreședintei Comisiei, un alt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate, cu privire la situația din Nigeria. În numele doamnei înalt reprezentant, îl ascultăm acum pe ministrul danez. Thank you again. Uh... Uh, Mulțumesc. Voi vorbi acum despre numele înaltei reprezentante. Îmi face... Mă bucur că se discută și acest subiect astăzi. Nigeria este uh, la un punct de cotitură esențial. Refor politica de reformă a președintelui Jonathan poate să formeze viitorul Nigeriei. Democrația sa este pe cale de consolidare, iar economia crește rapid. Nigeria are potențialul de a deveni cea mai mare economie din Africa subsahariană în câțiva ani. Joacă un rol major pe continentul african, a fost membră a Consiliului de Securitate anul trecut și este membră a Comisiei pentru Drepturile Omului anul acesta. Fostul președinte Obasanjo a condus recent Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest, numită ECOVAS, uh, și o misiune a acesteia și a Uniunii Africane la Dakar pentru a uh, monitoriza alegerile și pentru a transmite un mesaj puternic pro-democrație și drepturile omului. Stimați deputați, doresc să vă mulțumesc pentru interesul arătat față de Nigeria în ultimele luni. Spun acest lucru cu o convingere deosebită pentru că am avut plăcerea de a o reprezenta pe înalta reprezentantă vicepreședintă Ashton la recenta întâlnire ministerială cu Nigeria din Abuja de pe 8 februarie. A fost o ocazie remarcabilă și foarte pozitivă. Nigeria este încă confruntată cu provocări cruciale. Uniunea Europeană condemn, condamnă cu putere atacurile recente desfășurate de Boko Haram, care au dus la pierderi tragice de vieți omenești. Bombardările uh, de biserici care au avut loc de Crăciun și atacul sinucigaș recent dintr-o biserică din jos de pe 26 februarie și atacul din 11 martie sunt foarte șocante la fel sunt și toate celelalte atacuri, inclusiv atacul de la Cano, care s-a desfășurat acum câteva săptămâni și toate trebuie condamnate. Din păcate, numărul de atacuri și de pierderi de vieți omenești crește în fiecare zi într-o spirală inacceptabilă a violenței. Înalta reprezentantă Ashton și-a exprimat în mod repetat solidaritatea și simpatia cu victimele cu răniții și cu familiile lor. Doresc să profit de ocazie pentru a exprima tristețea noastră profundă provocată de pierderea vieții a doi ostatici europeni din Nigeria pe data de 8 martie. Condamnăm cu tărie acțiunile criminale, cum este luarea de ostatici. Condoleanțele noastre sunt adresate din inimă familiilor acestora pentru pierderea foarte gravă suferită și le dorim să găsească putere în această vreme dificilă. Uniunea Europeană este alături de autoritățile nigeriane în combaterea terorismului pentru a-i proteja pe toți cetățenii și mai ales pe cei mai vulnerabili și pentru a ocroti dreptul la viață și statul de drept. Cauzele ce provoacă mișcarea Boko Haram sunt foarte numeroase, însă cu siguranță nu e o coincidență că aceasta este cel mai puternică în nordul țării, care, o regiune care are unii dintre cei mai proști indicatori socioeconomici din Africa. Nord-estul Nigeriei este una din urgențele uitate ale lumii. Problemele de acolo trebuie rezolvate urgent, iar noi, ca parteneri și prieteni, am promis guvernului că uh, vom oferi, le, că le vom oferi ajutorul nostru. Boko Haram atacă și statul democratic, secular, și musulmanii și creștinii în mod egal. Nigeria rămâne un stat laic cu o Constituție care prevede puternic libertatea religioasă. Cu toate acestea, Boko Haram încearcă să exploateze eh, diferențele etnoreligioase, care întotdeauna vor exista în țări atât de mari și de diverse ca Nigeria. Problemele complexe ale Nigeriei au cu siguranță o dimensiune religioasă, însă nu pot fi uh, plasate toate pe seama religiei. Avem un dialog pe tema drepturilor omului regulat cu Nigeria pentru a discuta toate aceste chestiuni importante, cum este libertatea de cult sau de religie. Cel mai recent dialog de acest tip s-a desfășurat în februarie anul curent. Uniunea Europeană are angajamentul de a susține guvernul și poporul nigerian, evitând abuzurile pe uh, pretextul religiei folosită pentru a legitimiza violența politică sau criminală. Vreau să adaug că Uniunea Europeană a fost foarte activă în privința libertății de cult, mai ales în ultimii doi ani, când multe state, nu doar Nigeria, au trecut printr-o sporire a actelor de ură și de violență religioasă. Am făcut uz de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, bilateral sau în foruri multilaterale, la New York și la Geneva, pentru a fi în linia întâi a luptei împotriva intoleranței religioase. Și vom continua să o facem. Delegațiile Uniunii Europene au misiunea de a monitoriza îndeaproape situația din statele gazdă și a uh, raporta acțiunile și măsurile luate. După cum uh, s-a cerut la Consiliul Ministrilor de Externe din februarie 2011, acțiunea globală a Uniunii Europene în acest sens trebuie să fie revizuită de Consiliul de Afaceri Externe în următoarele luni. Din fericire, sunt și unele semne pozitive de nigeriani care au inițiative de a mai ușura situația. De exemplu, Asociația Studenților Musulmani, care prezintă pe Facebook erorile și uh, activitățile nereglementare ale Boko Haram. Lideri importanți ai islamului în Nigeria au uh, condamnat Boko Haram considerându-i uh, fanatici criminali. De asemenea, episcopii catolici din Nigeria au arătat că uh, criza Boko Haram a avut și rezultate bune, pentru că a făcut ca mulți nigeriani, musulmani și creștini să se apere unii pe alții. Guvernul face progrese de asemenea în dezvoltarea și implementarea unei strategii antiteroriste cuprinzătoare. Mai mulți membri Boko Haram au fost are- arestați. La întâlnirile mele cu guvernul nigerian în februarie, i-am încurajat să exploreze această strategie antiteroristă și mai puternic. Nigeria e foarte importantă în lume, joacă un rol de stabilizare în regiune. Este pe locul patru la exporturi de petrol în lume și pe locul doi la exporturile de gaz natural către Uniunea Europeană. Nigeria are un angajament uh, foarte puternic față de ONU oferă forțe de menținere a păcii pentru ONU și este foarte solidă în acțiunile sale de susținere a democrației și a libertății. Pozițiile Nigeriei din crizele recente din coasta de, din Côte d'Ivoire și din Libia sunt uh, clare. Pe scurt, consider că Nigeria este un partener african puternic și deschis reuniunea ministerială a provocat mai multe breșe pe care trebuie să le explorăm și mai mult. Una este acordul de a stabili un dialog pe tema păcii la nivel local, a securității și a stabilității și alte teme, uh, cum este interesul Nigeriei pentru combaterea schimbărilor climatice și Rio Plus 20. A fost foarte interesant să auzim de la liderii nigeriani cum își văd ei dezvoltarea economică. Ei doresc o diversificare pentru a-și reduce dependența de petrol și de gaze, doresc să investească în infrastructură și agricultură și se concentrează pe crearea de locuri de muncă pentru populația lor de 160 de milioane de persoane care este tânără și în creștere. Am auzit în repetate rânduri că Nigeria încurajează investițiile europene și participarea Europei la creșterea sa. Pe de altă parte, Nigeria este confruntată cu provocări grave, printre care și o sărăcie foarte răspândită. Trebuie să se combată corupția și infracționalitatea, ceea ce necesită eforturi continue. Pe planul drepturilor omului, Nigeria a făcut progrese constante în ultimii ani, însă mai sunt domenii în care mai e loc de ameliorări. Situația securitară pe, uh, în regiunea deltei Nigerului este fragilă. Această regiune e vitală pentru economia națională din cauza producției de petrol, care uh, necesită, deci, asigurarea unei dezvoltări pașnice. Uniunea Europeană implementează un program de 200 de milioane de euro pentru a, a contribui la dezvoltarea regiunii cărămizi, pietre și cuvinte. Toate pot fi folosite pentru a separa popoare, dar pot și să construiască punți. Stimați deputați, de aceea vă rog să vă utilizați contactele cu nigerianii pentru a susține și a facilita această punte esențială care trebuie să fie clădită împreună cu Nigeria și aștept cu nerăbdare rezoluția pe care Parlamentul European o va adopta mâine. Vă mulțumesc! Mange tak. Következő felszólaló a képviselőcsoportoknak. Mulțumesc. Acum are cuvântul în numele Partidului Popular European Mario Mauro, două minute. Grazie, signor Presidente. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș dori să vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit această declarație inițială foarte completă și complexă și care uh, ne dă o privire de ansamblu despre situația din Nigeria. Aș vrea să vă explic, de exemplu, că Franco Molinara și Chris McMarris, două persoane care au iubit foarte mult această țară și au uh, pus în joc uh, viața pentru a lupta pentru, acest, pentru cauzele de care ați vorbit dumneavoastră și au pierdut, și-au pierdut viața în această luptă. Mii de cetățeni uh, nigeriani, de asemenea, și-au pierdut viața și sunt uh, victimele unei strategii crude. Se folosește numele lui Dumnezeu pentru a impune proiecte care nu se justifică, iar eforturile societății civile sunt distruse. Cetățenii au făcut tot posibilul pentru ca țara lor să devină una puternică în regiune. Domnule ministru, problema adevărată a Nigeriei nu este, de fapt, cea etnic-religioasă, pentru că în spatele tensiunilor etnice și religioase se ascund, de fapt, interese și strategii, interese de putere, și chiar în ultimele luni s-a văzut cât de puternice sunt aceste lupte pentru putere. Însă trebuie să ne uităm la situație și nu putem spune că s-a putut evita un război civil. Grupele fund, grupările fundamentaliste câștigă din ce în ce mai mult teren și ei folosesc religia pentru a obține controlul asupra bogățiilor din această țară. În același timp, Din partea guvernului nu există prea multe reacții. Guvernele par să fie extrem de nehotărâte, guvernul nigerian. Și de aceea aș vrea să vă rog să procedăm așa cum ați propus dumneavoastră și Parlamentul vă va susține. Mulțumesc, domnule Mauro, iar acum are cuvântul Veronic de Kaiser în numele S Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat, domnule ministru, că este greu pentru Nigeria să-și imagineze un contrast atât de mare, un cocktail exploziv de tensiuni. Pe de o parte avem uh, sărăgia extremă a popoarelor, mai ales din nord, și pe de altă parte bogățiile petroliere imense exploatate de companii care nu ezită să polueze apele Nigerului. Mai avem și um, conflicte confesionale între nordul islamic și uh, sudul creștin, prezența Boko Haram, deci a unei grupări um, islamice radicale uh, care este specializată în asasinate și în luări de ostatici. Sigur că există tulburări uh, pe fondul acestei sărăcii, însă ați vorbit de um, începutul unei democrații, de uh, luarea uh, în propriile mâini uh, a destinului nigerienilor. E bine, paradoxul este să vedem că care este rolul pe care Nigeria îl joacă la nivel internațional și la nivel african, în, mai ales în Africa de Vest. Ați spus și dumneavoastră că Nigeria uh, contribuie la multiplicarea inițiativelor în ceea ce privește rezolvarea de conflicte. Uh, ați vorbit despre reuniunile de mm, conciliere care au fost conduse în Sudan, intervențiile în ceea ce privește menținerea păcii în Africa și uh, forțele uh, de poliție complet feminine din Liberia. Ei bine, uh, Vorbim despre toate aceste aspecte ale Nigeriei, toate aceste fațete ale Nigeriei în rezoluția noastră. Însă am vrut să condensăm niște um, solicitări foarte precise pe care dorim să le transmiteți mai departe. Vă cerem să cereți companiilor petroliere să dea dovadă de transparență, să respecte mediul și să depolueze, să, să, să rezolve toate daunele pe care le aduc mediului înconjurător acolo. Am cerut de asemenea abolirea legii care criminalizează homosexualitatea și spun acest lucru cu tărie pușcărie este una din prioritățile grupului meu. Am cerut eliberarea sindicaliștilor prizonieri și o distribuire mai echitabilă a bogăției, precum și întărirea toleranței religioase, pentru că intoleranța rămâne uh, cheia terorismului. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, are cuvântul doamna Șoache două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut am mers la o misiune de observare a alegerilor în Nigeria, iar speranța și uh, nerăbdarea nigerianilor era remarcabilă. S-au bucurat că au venit observatorii și au sperat că fiecare vot va conta și că va fi uh, numărat în mod transparent. În Abuja, în seara aceea, au fost omorâți 25 de oameni care se pregăteau pentru alegeri mai ales tineri care lucrau, erau parte dintr-un corp al tinerilor și astfel de violențe se combină cu discriminarea și cu sărăcia, deci nu e nevoie de prea multă imaginație ca să vă dați seama cum își pot atinge extremiștii obiectivul de a destabiliza țara și de a uh, învrăjbi persoane de diferite religii pentru a-și recruta membrii fără perspective. Nigeria este un stat foarte important în Africa. Din 75 de milioane de persoane, jumătate din populație, au vârsta de mai puțin de 18 ani și toți aceștia merită șanse. Mulți dintre tineri știu mai mult despre lume decât știau părinții lor, prin media și prin noile uh, mijloace de informare. Și e clar și pentru ei că nu e necesar să fie săraci într-o țară atât de bogată. Mulți au urmărit uh, numărarea voturilor pe telefoanele mobile și au spus că îi vor considera pe cei de la guvernare vinovați dacă votul este falsificat. Trebuie să ajutăm acești tineri și să le dăm șanse și educație și să nu îi lăsăm să fie recrutați de rețele teroriste. Pentru asta au nevoie de independență economică. Nigeria este bogată, o spun din nou, bogată în resurse și în capital uman. Uniunea Europeană este gata să asigure o distribuire echitabilă a veniturilor, o bună guvernanță și pentru a pune capăt terorismului în mod sustenabil. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul în numele verzilor doamna Sargentini. Dank u, voorzitter. Nigeria Mulțumesc, domnule președinte. În Nigeria trăiesc peste 150 de milioane de persoane și este cel mai mare producător de petrol din lume și dacă, din Africa și dacă Nigeria nu este într-o stare bună, atunci toată regiunea suferă. Și în momentul de față acesta este situația. Țara, sigur, câștigă încă destul de mult din vânzările de petrol, dar jumătate din populație trăiește în sărăcie. Pe scurt, problemele sunt uh, foarte clare, se, există prea multe fraude în vânzările de petrol și se mărește propasia dintre bogați și săraci. Există multe resurse, multe bogății naturale în această țară, dar care sunt mai degrabă un blestem pentru această țară. Și uh, astfel grupările extremiste uh, reușesc să intre în lacuna pe care o lasă societatea, societatea și autoritățile. Tot timpul se spune că ceilalți sunt de vină, cei care cred în alt uh, Dumnezeu sunt de vină pentru această sărăcie sau se spune și că sărăcia vine de la faptul că nu ești destul de credincios și că deci trebuie să fii și mai credincios. Pe total, se poate spune că în Nigeria se caută un Dumnezeu, dar ar trebui de fapt să ne uităm la adevăratele cauze ale sărăciei. Aceasta este, în primul rând, corupția Europa ar putea să facă ceva pentru ca să combate corupția, de exemplu, prin directiva noastră pentru transparență, pentru petrol și pentru minerit. Această directivă ar trebui să fie implementată cât mai bine. Trebuie să arătăm ce câștigă sau ce plătesc întreprinderile europene către autoritățile din Nigeria pentru ca să se vadă, să se știe care sunt sumele care ar trebui să se regăsească în vistieria Nigeriei. Este pentru noi extrem de important, de exemplu, care venim din Olanda, care este un actor important în delta Nigerului, să știm că există transparență. Se încearcă momentan însă eludarea directivei transparenței. Aș vrea de aceea să vă rog să nu permitem așa ceva. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum va lua cuvântul Charles Tenek. În 2010 uh, am vorbit deja despre Nigeria în urma masacrelor de la jos. Uh, Uh, vorbim acum despre cazurile de răpiri și de luări de ostatici uh, perpetuate de acești, această grupare Boko Haram, lucruri pe care le deplângem cu toții. De asemenea, avem de a face cu o țară care ar trebui să dețină un uh, loc permanent uh, în, în Consiliul de Securitate și în organizațiile africane și, și totuși avem de a face cu o țară care este, în, uh, care este victima tensiunilor economice, politice și religioase. Este o țară care se confruntă cu un fenomen de corupție larg răspândit în viața publică. Uh, Mișcarea de emancipare a deltei Nigerului contribuie și ea la situația extrem de precară a acestei țări. Introducerea legii Sharia în 12 state ale acestui stat federal, în contradicție cu legea constituțională, um, provoacă teamă în rândurile populației și um, temeri legate în același timp și de durabilitatea acestui stat pe termen lung. intervenția serviciilor britanice pentru eliberarea cetățen, cetățeanului britanic și cetățeanului italian care au fost um, uh, răpiți nu au dus la niciun rezultat și uh, îmi exprim uh, condoleanțele față de familiile acestor persoane decedate trebuie să-i găsim pe cei, să-i pedepsim pe cei responsabili de asasinarea acestor doi, uh, acestor doi europeni. Președintele nigerian trebuie să lupte împotriva corupției și să pună un capăt um, um, pierderilor din această țară. Trebuie să sprijinim guvernul nigerian și să le arătăm că orice escaladare a violenței va avea repercusiuni foarte grave asupra situației în Africa și uh, va fi de asemenea um, gravă și pentru situația din Europa. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Provera. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am putut constata, persecuțiile și asasinatele de creștini uh, din Nigeria sunt foarte grave. Grupul Boko Haram a ucis 1200 de creștini în ultimii ani și a obligat 35.000 de creștini să uh, fugă în, uh, și în statele din jur sunt uh, creștini care sunt persecutați, asasinați sau exilați. Parcă se, se creează un fel de rasism religios împotriva creștinilor, care este acceptat cu resemnare sau fatalism. În această situație, instituțiile internaționale, uh, inclusiv cele europene și instituțiile religioase care joacă un rol important trebuie să își exprime părerea foarte puternic pentru a um, rechema la ordine guvernele din aceste state. Aș dori ca cetățenii de un islamism moderat să refuze extremismul și aș dori să iasă în stradă cu noi ca să apere drepturile concetățenilor lor creștini. Revenind la Nigeria, am vorbit despre sărăcia foarte răspândită, e vorba de milioane de persoane și asta într-o țară care este deosebit de bogată și care ar putea să ofere bunăstare tuturor cetățenilor săi fără probleme. După cum a spus doamna Sargentini, există și o problemă a corupției. În Nigeria, corupția este foarte răspândită și structurile sociale ale țării au de suferit. Nu se respectă nici uh, Uh, mediul, nu există nicio piață liberă și nu sunt șanse pentru tineri. Până la urmă, democrația e pe cale de dispariție. Nigeria are nevoie de o clasă conducătoare serioasă, bine pregătită și foarte onestă. Altfel, nu putem vorbi despre o țară modernă și nu putem vorbi despre o țară democratică. Am Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Stadler. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule ministru. Se poate să existe anumite specificități în domeniul terorismului și al violenței în Nigeria. Se știe că în 12 state există șaria. De ani de zile există mii, mii de morți în Nigeria și știm de aceste lucruri, dar nu se întâmplă nimic. Pe total însă trebuie spus și vreau să mă refer aici la ce a spus domnul Provera, că în multe state musulmane care chiar se numesc într-o, se găsesc într-o primăvară acum, uh, Există în continuare persecutarea creștinilor, fie în Egipt, uh, Arabia Saudită, Irak, Siria, Sudan uh, și așa mai departe. Este evident că din ce în ce mai mult creștini sunt persecutați în aceste state și noi nu găsim în continuare un răspuns la această problemă. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă curajul unei noi ofensive, unei strategii mai ofensive pentru ca să aibă o politică corespunzătoare. Nu e destul să adoptăm o declarație mâine, care este corectă, bineînțeles, poate fi susținută, dar prin aceasta nu este, nu facem destul. Hârtia are răbdare, după cum se spune. În țările acestea e criză și, din păcate, acolo răbdarea e mai limitată. Oamenii aceia au nevoie de ajutorul nostru urgent. Și aici nu avem deloc, nu trebuie să interferăm cu conflictele religioase, dar Europa, în sensul libertății cultelor, are o datorie și trebuie să o dezvolte o nouă strategie prin care să avem o nouă politică ca să-i ajutăm pe acești oameni cât mai repede și să facem mai mare presiune pe guverne pentru ca să îi ajute pe oamenii din țările lor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul pentru că ne păr- ne părăsește mai repede astăzi colegul nostru um, și anume domnul uh, Zondel, care se reprezintă în altul reprezentant și apoi la sfârșit va avea cuvântul domnul Pibalx. Vom schimba ordinea dar Domnul ministru are cuvântul acum pentru că trebuie să plece. Øh, mulțumesc pentru această situație. Uh, trebuie să părăsesc această ședință, de aceea iau cuvântul acum. Uh, vă mulțumesc pentru o dezbatere deosebit de interesantă V-am spus că am uh, impresii proaspete de la ultima mea vizită în Nigeria și uh, um, doresc să contribui și eu la această dezbatere și sigur că uh, ulterior uh, doamna comisar va răspunde și la restul întrebărilor dumneavoastră. Aș începe prin a spune că Dacă există cineva care are interese în acest conflict religios, e bine, acea organizație este chiar Boko Haram. Și nu trebuie să intrăm în jocul lor, într-o țară în care mm, religia se bucură într-o țară în care există o adevărată mixitate religioasă în rândurile cetățenilor. Și nu cred că trebuie să intrăm în aceste jocuri religioase. Însă, trebuie să ne asigurăm că toate cultele au posibilitatea de a fi protejate și de a fi uh, practicate. Și mă bucur uh, să văd că această dezbatere a susținut același lucru. Iar uh, Primele atacuri ale Boko Haram uh, au avut loc tocmai în nord, în zona musulmană și mm, mă alătur și eu celor care mm, și-au exprimat regretul uh, adânc față de ceea ce s-a întâmplat, față de evenimentele recente. Uh, pe 8 martie ne-am exprimat și noi condoleanțele la adresa familiilor care au pierdut apropiați în aceste evenimente. nu trebuie să uităm că mm, avem de-a face cu acte criminale, cu asasinate, oricare ar fi motivul anunțat. Avem de-a face cu crime și nu există niciun fel de scuză pentru um, a lua viața unei alte persoane și aceste, acești vinovați trebuie să fie aduși în fața tribunalului, nu trebuie să fie prezentați ca niște martiri, ci ca niște criminali care au luat viața altor oameni. Câteva informații suplimentare, sper că voi putea să am o nouă vizită în Nigeria pentru a discuta cu președintele acestei țări și că îmi uh, voi menține impresiile pe care le-am avut uh, până acum și anume că este dificil să găsim uh, o țară africană care să își păstreze morala așa cum face Nigeria în același timp avem de-a face cu un stat tânăr care are o bogăție unică, petrolul, și se confruntă cu uh, mișcări teroriste în nord. Cred că guvernul trebuie să găsească un mod de a face față acestor situații, mai ales în condițiile în care țara este considerată ca fiind o țară deosebit de săracă. Și Cred că Nigeria trebuie să joace un rol de stabilizare în Africa de Vest, o zonă care a cunoscut o creștere importantă în ultimii ani, pentru că mm, situația Nigeriei este una specială, nu este o țară cu adevărat săracă, dar este o țară care trebuie să combată cu orice preț corupția, să Însă, din păcate, cei care sunt capabili să combată corupția nu se află la putere acum și trebuie să le acordăm puțin timp pentru ca ei să poată să acționeze. Vă mulțumesc așadar pentru această dezbatere și nu trebuie să uităm că Nigeria este o țară care va fi foarte importantă din punct de vedere demografic uh, pe viitor. Și iată un motiv pentru care trebuie să continuăm să supraveghem de aproape această țară. Mulțumesc și acum trecem la următorii vorbitori, doamna Omen Reuten. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, numărul de atentate care au fost menționate de mai mulți colegi este foarte mare. E vorba de atentate provocate de grupări cum este Boko Haram, care a provocat pierderea sute de uh, vieți omenești în ultimul timp. Boko Haram destabilizează întreaga țară. Inechitățile sociale și economice, șomajul, sărăcia, corupția, lipsa de perspective pentru tineri uh, reprezintă un teren foarte fertil pentru dezvoltarea extremismului. După cum au spus colegii, cred că Uniunea Europeană nu trebuie doar să condamne violența, ci și să facă tot ce este în putință pentru a susține această țară. În acest context, este foarte important ca comunitatea internațională să se concentreze asupra cauzelor acestei situații. Cauze care fac ca într-o țară atât de bogată ca Nigeria, cetățenii să nu se poată îmbogăți. Înseamnă că trebuie să facem tot ce putem pentru a stimula cooperarea regională. Uniunea Europeană trebuie să-și aducă contribuția la acest proces. Domnule președinte, am înțeles că ministrul olandez de externe a cerut săptămâna trecută ca Boko Haram să fie trecut pe lista organizațiilor teroriste. Mă întreb dacă acest lucru a fost făcut și aș mai vrea să știu dacă uh, mai sunt și alte organizații din Nigeria pe această listă. Mulțumesc. Urmează domnul Cortes Lastra. Sí, eh, señor presidente, señor comisario. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mai întâi vreau să vă spun că regret violențele din ultimele luni din Nigeria Nigeria este o țară cu multe resurse și perspective foarte bune pentru evoluție, dezvoltare economică și investiții străine. Este o țară exportatoare de petrol și această evaluare permite țării de asemenea să permită resurse care ar fi trebuit de fapt să fie folosite pentru combaterea inegalităților și sărăciei din această țară. Domnule președinte, noi în Comisia pentru Dezvoltare ne-am uh, implicat foarte des pentru drepturile omului, democrație și dezvoltare în general. Aceste aspecte sunt, de fapt, uh, complementare. Nigeria se află în momentul de față într-un conflict și motivele acestui conflict sunt, printre altele, sărăcia lucie de care trebuie să, de care se, care se afectează foarte mult persoane. Din păcate, avuțiile țării nu sunt bine repartizate, cei mai săraci sunt și cei mai defavorizați social și nu au acces la aceste resurse, nu au acces la cele mai de bază servicii. Uniunea Europeană poate să facă um, eforturi pentru a combate sărăcia, dar este nevoie de o strategie comună și este nevoie de punere la dispoziție a unor servicii de sănătate pentru populație. Uniunea Europeană trebuie deci să contribuie la combaterea inegalităților, după cum spuneam înainte, și ar fi, uh, este urgent să combatem sărăcia absolută. Știm că politica noastră de dezvoltare nu este suficientă momentan. Trebuie să avem grijă să fim coerenți, coerenți și cu celelalte politici ale Uniunii Europene față de Nigeria. Aș vrea să vă atrag atenția și cât de importantă este transparența și cât de puternic întreprinderile europene care, trebuie, care lucrează în această țară ar trebui să fie implicate, în ce măsură ar trebui să fie implicate. Vreau, domnule președinte, să vă atrag atenția și asupra unei amenințări pentru Nigeria și pentru întreaga zonă din Africa de Vest seceta uh, foarte puternică și recoltele foarte proaste din ultimii ani, ca și creșterea prețurilor la alimente legate de acest factor ar, va duce probabil la o nouă val de foamete în această țară. Trebuie să alertăm toate organizațiile umanitare despre această situație, trebuie să găsim o, o soluție, trebuie să găsim un răspuns la această foamete înainte să nu uh, mai omoare mai multă lume. Mulțumesc, spune președintele și acum are cuvântul domnul Görens. Mulțumesc, domnule președinte. Cu riscul de a da dovadă de lipsă de originalitate, permitei mi să spun că violența și chiar uh, barbaria care sunt pe ordinea de zi în uh, Nigeria, din păcate, aduc, au un interes foarte fertil pentru dezvoltarea acestei țări. Uh, Nigeria are obligații regaliene, obligații de tip statal pentru protecția cetățenilor săi. Însă, Uh, trebuie să deplângem cazurile de violență cărora caz, cad victimă minoritățile religioase. Însă nu avem uh, de-a face cu un stat lipsit de resurse. Există resurse petroliere de care însă nu profită populația. Măsurile uh, aprobate în ceea ce privește delta Nigerului, îmbunătățirea guvernanței, uh, combaterea corupției, bine, toate aceste acțiuni sunt cu adevărat, cu adevărat utile, însă ele depind în primul rând sau intră în primul rând în responsabilitatea șefilor acestui stat. Mulțumesc, are cuvântul doamna Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem în sfârșit o dezbatere pe tema Nigeriei. Este o țară foarte importantă, cu un rol esențial în regiune și poate și pe plan internațional. Și îmi pare rău că nu reușim să discutăm despre evenimentele din Nigeria decât adoptând încă o rezoluție concentrată pe tema religie. Aș vrea să răspund la unele din lucruri spuse astăzi aici. Trebuie să fie clar un lucru. Uh, Boko Haram este principala forță uh, ce uh, propagă violență, însă ei nu ucid doar creștini, au murit și musulmani, au fost asasinați și musulmani care nu sunt de acord cu Boko Haram. Au fost și uh, musulmani omorâți de creștini drept răzbunare sau de așa ziși creștini. Iar liderii politici și religioși condamn această grupare din multe puncte de vedere. Cred că e foarte important să ne amintim ce s-a spus și anume ceea ce unește această țară, nu doar ce o divide. Corupția este o problemă, într-adevăr, și am putea face mai multe. Eu una salut uh, procesul recent uh, al unui fost guvernator al unui stat din delta Nigerului, care a fost condamnat la închisoare după proces. Cred că s-ar putea face mult mai multe lucruri de acest gen pentru a combate corupția. Însă nigerianii doresc un guvern adecvat și de aceea au stat în soare la coadă la vot ore în șir. Însă cred că și Uniunea Europeană trebuie să-și schimbe relațiile cu Nigeria și acest parlament ar trebui să-și consolideze relațiile cu Parlamentul nigerian. Mulțumesc! Văd că domnul Șimanski nu este în sală momentan și deci dau cuvântul domnului Belder. Un minut și jumătate. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Vă mulțumesc, domnule președinte. Gruparea islamistă teroristă Boko Haram ține sub control nordul Nigeriei. Această situație este îngrijorătoare. Și lucrurile stau în felul următor. Creștinii trebuie să sufere inutil în această regiune pentru că se folosește violența care este la ordinea zilei și există tensiuni extrem de mari, mai ales uh, din cauza tensiunilor dintre uh, musulmani și creștini în nordul Nigeriei. E vorba și de organizații care se răzbună sunt musulmani care câteodată au fost victimele Boko Haram. Există și astfel de cazuri. Și, domnule președinte, vreau să vă vorbesc acum de problema cea mai importantă care este numită și în rezoluția noastră. În ce măsură Boko Haram este de fapt o, o instituție a statului între timp? În ce măsură a infiltrat, s-a infiltrat în toate serviciile uh, statului? Aceasta este o întrebare centrală și o întrebare pe care vreau să o adresez domnului comisar și pe care o vom mai uh, adres, uh, o să o mai adresez și doamnei Ashton când va veni săptămâna viitoare la comisia noastră. Poate că doamna Ashton poate să ne răspundă deci la această întrebare. În ce măsură această infiltrare a avut deja loc la cel mai înalt nivel în Nigeria? Și în al doilea rând, uh, vreau să vă întreb și în ce măsură putem regăsi reprezentanți uh, ai Boko Haram, de exemplu, în Marea Britanie și în Europa? În ce măsură s-au infiltrat și în Europa? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Și acum uh, următoarea vorbitoare este doamna Dodds. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Venind din Irlanda de Nord, o cunosc foarte bine ce înseamnă frica și durerea pe care o suferă poporul nigerian în fața violenței grupurilor teroriste care acționează, așa zis, în numele religiei. Populația Nigeriei trăiește în, cu frică, trăiește cu frica atacurilor sinucigașe, atacurilor cu bombe, uh, ca de exemplu atacul, uh, ultimele atacuri împotriva bisericilor. Teroriștii au revendicat aceste atacuri spunând că atacă pur și simplu biserici, pentru motivul că este vorba despre biserici. Și sigur că accept punctul ridicat de alți colegi care spun că nu numai creștinii sunt uh, victimele uh, acestor atacuri și vreau să spun foarte clar că uh, condamn totalitatea acestor atacuri. Pierderea vieții pe motive religioase este inacceptabilă și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu este vorba numai despre sărăcie, despre corupție, ci este vorba despre atacul împotriva unei anumite categorii a societății. Danke vielmals. Vă mulțumesc și acum următorul vorbitor este domnul Kaczmarek. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. În 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamna masacrele din jurul orașului Jos, unde au fost masacrați creștini. Astăzi, din păcate, situația din Nigeria s-a deteriorat. Libertatea religioasă este garantată prin Constituție, însă autoritățile sunt prea slabe ca să combată crima organizată, care nu uh, acceptă libertatea. Organizația Boko Haram terorizează comunitățile de creștini și încearcă să introducă șaria în toate uh, statele federale din Nigeria. Rezultatul sunt uh, atacuri cu bombă peste 900 de persoane au murit din această caz, cauză. Acum două Două săptămâni au fost, acum două luni, mă scuzați, au fost uciși un britanic și un italian după o detenție îndelungată. Experții au decis că motivele violenței din Nigeria sunt foarte complexe, economice, sociale, etnice și politice. Astăzi este evident că principalul motiv de violență este ura religioasă. Boko Haram se traduce că prin educația occidentală este un păcat și se solicită uh, combaterea păcatului, ceea ce este de natură religioasă. Deci, trebuie să-i susțină pe nigerianii care încearcă să se opună violenței de acest tip. Berman. voorzitter. We zijn allen verontrust over de berichten. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții indignați uh, când ascultăm uh, ce s-a întâmplat uh, acum câteva luni și în ultima vreme, câte persoane au fost ucise în Nigeria. Suntem indignați și de acțiunile de salvare care nu au reușit, iar atacul în biserică de acum două săptămâni a fost extrem de grav. Există evidente tensiuni între diferitele grupări ale societății și aceasta arată și cât de slab este guvernul nigerian, care nu reușește să obțină stabilitate. Ar fi nevoie de un dialog între religii, ar fi nevoie și de un dialog între regiuni, dar pentru asta trebuie să funcționeze statul de drept, pentru ca să nu rămână nepedepsite astfel de infracțiuni. Nigeria este o țară foarte bogată, dar, de păcate, aceasta nu se vede, nu se ajunge la bunăstare și petrolul nu face decât să aducă probleme, oamenii fug în alte țări, iar noi, Uniunea Europeană și cetățenii, am putea juca un rol important la stabilizarea Nigeriei. Dacă nu, câștigurile din petrol nu ar, sunt folosite Uh, în întregime pentru populație, atunci bineînțeles că populația nu poate să profite de această sursă de venit. Și dacă întreprinderile internaționale ar plăti poate și mai multe impozite, atunci statul ar putea să fie întărit. Iată de ce directiva pentru transparență trebuie să fie implicată cât mai repede, așa cum a spus și doamna Sargentini. Deci bunăstarea trebuie să fie împărțită în mod corect și fair și în cadrul politicii uh, externe a Uniunii Europene există diferite valori cum ar fi libertatea și um, democrația care trebuie în continuare susținute. Noi și în altul reprezentant al Uniunii Europene, doamna Ashton, ar putea să pună în aplicare aceste principii mai puternici pentru a vedea cât de, mult, cât de importante sunt pentru noi. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Rinaldi. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte printre toate nenorocirile cu care se confruntă Nigeria, trebuie să ne reamintim și de moartea ostaticilor italian și britanic. Avem de-a face cu o absență a cooperării între țările implicate și cu o absență a sprijinului european. Trebuie să nu uităm că cetățenii europeni au nevoie de o imagine a politicii europene, de ceva vizibil. Uh, când de fapt tot ceea ce putem să vedem este o lipsă de coordonare în ceea ce privește intervențiile în Nigeria. Am văzut reacții uh, din partea uh, uh, britanicilor, din partea altor state, însă Europa nu s-a um, nu și-a arătat prezența. Cerem nigerienilor să facă eforturi, dar trebuie să învățăm și noi să facem ceea ce este necesar la nivel european. Mulțumesc, doamna Barbara Lohbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Acțiunile violente ale organizației Boko Haram au fost numite de către colegii mei înainte. Ele sunt îngrozitoare și sunt brutale și ajung din ce în ce mai mult în mass media. Aș vrea să vă amintesc că și în trecut uh, s-a ajuns la acțiuni violente de violență extremă. De exemplu, în iulie 2009, mai mult de 700 de persoane au fost ucise, iar în ianuarie 2010, în statul Plateau, au fost uh, uciși uh, peste, ucise peste 300 de persoane din motive religioase, iar peste 10.000 de persoane au fost expulzate. Guvernul a, uh, a creat o comisie de intervenție și de, de anchetă, însă nici în 2009, nici în 2010 și nici înainte, în 2008, când au avut loc astfel de evenimente, nu au fost publicate rapoartele anchetei și nu s-au numit uh, făptașii. Acestea sunt erori grave. Și de aceea aș vrea să subliniez mai ales cerința pe care am menționat-o și în rezoluția noastră, și anume că este nevoie de o anchetă independentă a acestor încălcări ale drepturilor omului și că trebuie după aceea să se ajungă la o urmărire penală a făptașilor uh, de toate părțile ale acestor conflicte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și tot un minut are acum domnul Șopro. Micro, bitte. Microfon, vă rugăm. Panie przewodniczący, na naszych oczach w Nigerii Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am asistat la o tragedie și asistăm la o tragedie în Nigeria. Sunt ucise persoane pe motiv de ură religioasă. Teroriștii islamici atacă comunitatea creștină numai pentru că uh, Creștinii au alte religie și alte tradiții și valori. Este tragic că în lumea de astăzi se desfășoară aceste evenimente. Și cele mai grave sunt uh, ciocnirile cu creștinii care au fost pentru prima dată manifestate în anii 90, când comunitatea internațională nu a reacționat destul de puternic. Se văd consecințele, chiar duminica trecută, gruparea teroristă Boko Haram a bombardat o biserică din jos și a ucis 14 persoane. Astăzi trebuie să condamnăm aceste atacuri în mod uh, fără echivoc. Trebuie să avem un plan de susținere a autorităților din Nigeria în, uh, comba, în lupta lor pentru reconciliere în țară. Trebuie să condamnăm islamismul uh, extremist. Mulțumesc, domnul Mitchell. Mulțumesc. Acțiunile Boko Haram, ale grupului Boko Haram, sunt revoltătoare și fanatice, sunt acte de ură și trebuie să existe un, uh, o tragere la răspundere. Uh, cer în altei reprezentante să se asigure că uh, aceste persoane sunt conștiente că vor fi trase la răspundere. această grupare a fost uh, responsabilă de sute de atacuri și de sute de asasinate încă din anii 2009. Uh, ultimele agresiuni au fost la adresa creștinilor, iar în uh, Um, în orașul Jos au fost um, omorâte 185 de persoane, din câte am auzit. Nigeria se află pe locul opt uh, uh, la nivel mondial la producția de petrol și uh, totuși 160 um, de milioane de locuitori trăiesc sub pragul sărăciei în această țară. Trebuie să îi tragem la răspundere pe cei care uh, permit uh, aceste crime și de asemenea să vedem care este și situația producătorilor și companiilor producătoare de petrol în această țară. Are acum cuvântul doamna Crețu, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. ceea ce se întâmplă în nigeria instabilitatea violența, extremismul iar acum uciderea a doi cetățeni occidentali

de aceea cred că trebuie să depăim stadiul minimal al alegerilor în statele africane al monitorizării alegerilor în statele africane altfel proasta guvernare sărăcia și corupia vor alimenta în continuare instabilitatea și violența. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Alois Petegle. Mulțumesc, domnule președinte, stimat doamnă înalt reprezentant, dragi colegi. Anul trecut, în timpul alegerilor, am avut ocazia să cunosc această țară, Nigeria, și cred că este unul din partenerii cheie ai Uniunii Europene. Regret faptul că după alegeri s-a început din nou cu acțiunile teroriste care au destabilizat statul. Mă gândesc aici mai ales la intoleranța față de teroriști Um, de, de, um, și de anumite grupări, intoleranța față de anumite grupări ale societății, îmi cer scuze. Creștinii și muslimii și tensiunii dintre ei nu sunt neapărat problema cea mai mare. Pe de o parte ne dorim o Nigerie democrată, pașnică, dar pentru un viitor pașnic al Nigeriei este nevoie de o îmbunătățire a calității guvernării, deci mai multă echitate socială, o respectare mai bună a identităților, o uh, dezvoltare unitară a statului și este important să combatem cauzele conflictelor și să luptăm cu forțe unite. Pentru aceasta trebuie să combatem terorismul, trebuie să, să încercăm să împiedicăm ca voința politică să fie impusă cu violență. Vreau să mă refer aici la colaborarea pe care o avem până acum uh, cu Nigeria și cred că trebuie îmbunătățită dimensiunea parlamentară a acestei colaborări. Important ar fi ca și uh, ambasadorul Nigeriei, uh, care este prezent și îl salut, să participe și în continuare la această colaborare. Mulțumesc, domnule Peterle, și acum are cuvântul doamna Strifler. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, uh, Parlamentul nostru trebuie să condamne cu tărie violențele din Nigeria, mai ales um, uh, atacurile teroriste um, realizate de gruparea Boko Haram această violență a Um, creează un mediu propice pentru grupurile extremiste care recrutează mai ales tineri aflați într-o situație de șomaj și de sărăcie. Guvernul trebuie să întreprindă măsuri pentru a-și proteja cetățenii, pentru a combate corupția și impunitatea, iar Uniunea Europeană trebuie să ajute guvernul în aceste eforturi. Trebuie de asemenea să nu mai dăm niște explicații vagi și uh, simpliste pentru acest conflict, explicații care să se bazeze numai pe uh, ideile religioase religioase, pentru că tensiunile sunt și de ordine economică și religioasă. Nigeria este cel mai mare producător de petrol brut din Africa, însă, din păcate, această bogăție este foarte prost gestionată. În plus, autoritățile nigeriene, dar și companiile petroliere multinaționale trebuie să pună capăt cât mai rapid contaminării actuale și să um, rezolve uh, daunele pe care le aduce exploatarea petrolieră asupra mediului, deosebit de dăunătoare pentru uh, populația locală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cristian Preda!

aceste violențe au escaladat fiind provocate de grupul islamist Boko Haram. Din iulie 2009 au, au avut loc uh, numeroase atacuri cu bombă la adresa uh, comunităților creștine. Au fost omorâți 900 de persoane, din care 44 chiar de Crăciun. Este vorba de un război, adevărat război împotriva creștinilor. Se încearcă strămutarea lor din nord. Este vorba de grupul religios cel mai persecutat din țară. Ceea ce se poate transpune în uh, valuri de migrație către Europa. Situația din Nigeria este caracterizată de instabilitate politică și de corupție și de o distribuire inegală a bogățiilor țării, care este pe locul 2 ca PIB și este un furnizor important de petrol pentru Europa și de gaz natural. Ceea ce uh, promovează uh, fanatismul religios, iar Uniunea Europeană ar trebui să aibă un dialog cu guvernul. Mulțumesc, domnul Svensson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ministrul de externe danez a menționat în concluziile sale că liderii politici din Nigeria sunt foarte conștiincioși, foarte serioși, e poate adevărat, dar este păcat ca o țară cu asemenea resurse de petrol, cum este Nigeria, să fie atât de coruptă și este păcat că trebuie să trăiască atâta lume în sărăcie în această țară. Este vorba aici de situația dintre musulmani și creștini. Bineînțeles că această situație este foarte îngrijorătoare, dar milioane de euro au uh, fost cheltuiți în uh, decursul a mai multor ani pentru îmbunătățirea acestei situații și sperăm ca aceste fonduri să fie legate de cerințe foarte clare, de exemplu, respectarea drepturilor omului. Tocmai uh, libertatea religioasă trebuie să fie subliniată, pentru că drepturile omului sunt un concept uh, destul de larg. Dar în Nigeria este vorba mai ales de libertatea cultelor. Și nu este vorba numai de gruparea de care tot vorbim, Boko Haram. Nu putem să acceptăm pur și simplu că trebuie să ne distanțăm de ceea ce se întâmplă, ci trebuie să existe cerințe clare pe care să le impunem. Nigeria este o țară esențială, importantă în Africa, știm acest lucru, dar avem nevoie de mai mult din partea guvernului în această țară. Vă mulțumesc, spune președintele. Și acum are cuvântul Peter Stațni. Mulțumesc. Cu toții condamnăm uh, atacurile teroriste uh, realizate de organizația islamică Boko Haram împotriva civililor și ultima dată împotriva creștinilor. Ultimele atacuri au condus la 200 de morți în rândul nigerienilor și au crescut uh, tensiunile între nord și sud. Aceste tensiuni din cadrul țării uh, împiedică realizarea de reforme structurale. De asemenea, împiedică și eforturile pe termen lung ale Uniunii Europene de a aduce o stabilizare a acestor regiuni. Ca urmare, soluțiile nu sunt simple și trebuie să ne dăm seama că conflictele etnice și religioase sunt adânc înrădăcinate în istoria Nigeriei. Guvernul trebuie să uh, răspundă cauzelor de termen lung ale tensiunilor religioase, precum și sărăciei, șomajului, corupției, accesului la apa potabilă, etc. Europa a semnalat toate aceste probleme, însă trebuie să exercităm o și mai mare presiune asupra guvernului pentru a implementa statul de drept și pentru a pedepsi cu severitate pe autorii acestor crime. Dezvoltarea regională și un stat de drept puternic vor reuși să uh, împiedice grupurile, grupările radicale să mai acționeze. La fel, uh, trebuie să existe măsuri de stabilitate uh, și de dezvoltare care să împiedice acțiunile de ură și radicalizarea societății. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Estaia Fari. Kiitoksia, puhemies. Nigeria on... Mulțumesc, domnule președinte. Nigeria este singurul stat din lume în care există un uh, număr egal de musulmani și de creștini și una din marile provocări politice pentru acest stat este menținerea unității țării și combaterea terorismului. În ultimele luni, mișcarea Boko Haram a atacat biserici, clădiri administrative și așa mai departe. Și uh, a, a fost și un atac de Crăciun într-o biserică în timpul slujbei, ceea ce este de neînțeles pentru noi. Obiectivul acestei mișcări este crearea de tensiuni între diferitele comunități. Liderul musulman Bohari a criticat uh, foarte sever acțiunile uh, guvernului președintelui Jonathan. Iar uh, cei care vor să încurajeze diferite comunități în, pentru a le învrăjbi este foarte propice acum, pentru că e foarte ușor să faci acest lucru în această perioadă, să le învrăjbezi și, și să le montezi împotriva valorilor occidentale. Se crede și că Boko Haram are legături cu Al-Qaeda, iar situația de securitate este influențată și de faptul că revin luptători din statele vecine, care aduc și arme ilegale de acolo. Așadar, trebuie să facem tot ce putem pentru a stabiliza țara. Are acum cuvântul domnul Brok. Äh, Stimate domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar, Cred că trebuie să facem o distinție între două lucruri și, pe de parte, există situația din Nigeria, o țară care este legată de procesul ACP, o țară cu care avem relații foarte bune. Domnule comisar, știți mai bine decât mine în ce măsură se aduc ajutoare în această țară și trebuie să avem grijă ca guvernul, care are, de fapt, la dispoziție o țară foarte bogată datorită bogăților natura naturale, așa cum a spus și colegul Stațni, să poată să beneficieze și de o condiție socială mai bună. În al doilea rând, însă, trebuie să vedem că Boko Haram uh, argumentează și uh, negociază într-un fel care este tipic și pentru alte state islamice și care este tipic și pentru alte grupări, de exemplu, persecutarea creștinilor. 75% din uh, persecutarea oamenilor pe motive religioase se adresează creștinilor. Și acesta este lucru pe care trebuie să-l constatăm, pentru că întreaga lume islamică și reprezentanții credinței islamice, chiar dacă nu există o autoritate centrală de care depind, sunt împotriva astfel de acte de violență și vor să se distanțeze de ele pentru ca să facă clar distinția. Acesta este singura cale. Avem probleme în Siria, în Egipt și în alte domenii și, de fapt, putem da exemple și din Iran. Irak. Din acest motiv, cred eu că este foarte important ca Serviciul de Acțiune Externă să numească un uh, reprezentant special pentru drepturile omului, care să fie însărcinat cu probleme de acest tip, cum ar fi persecutarea creștinilor în lume. Aceasta trebuie să fie o chestiune foarte serioasă pentru că este valabilă nu numai pentru creștini, ci pentru toate religiile care trebuie să, fie, uh, să poată să fie exercitate în libertate. Și uh, Europa, sigur, se bazează pe valorile creștine și trebuie spus acest lucru că nu permitem ca creștinii să fie persecutați. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum uh, a venit și domnul Șimanski la noi și dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Nigeria este o altă țară în care militanții islamiști doresc să impună prin forță legea religioasă. Nigeria de Nord este mai ales în pragul unor violențe extrem de grave. Mii de nigerieni au fost victimele acestor atentate. Introducerea legii Sharia aduce discriminare împotriva creștinilor. Europa nu poate să rămână indiferentă în aceste cazuri, pentru că altfel ne vom confrunta cu adevărate tra tra uh, tragedii, îmi cer scuze. Diplomația noastră și diplomația europeană trebuie să facă tot ce este posibil pentru a împiedica aceste derive. De asemenea, în conformitate cu acordul de la Cotonou, trebuie să îmbunătățim dialogul și să împiedic și să ne asigurăm că aceste crime nu rămân nepedepsite. Ich darf mit Herrn Mr. Brons beginnen. Trecem acum la Catch și începem cu domnul Brons. Nigeria, still... Nigeria încă beneficiază de asistență după 50 de ani de la independență. Nu este dezvoltată pe plan economic și majoritatea populației este sub pragul sărăciei. Este oare Nigeria atât de săracă pentru că nu are resurse? Nu, este pe locul opt la producția de petrol în lume. Ce, deci e total imposibil de înțeles ce se întâmplă. Nigeria suferă din cauza violențelor islamice dirijate împotriva europenilor și a creștinilor. Dar ce cauzează aceste probleme? E vorba de islam? Sau e vorba de niște zone uh, prin care nu se poate trece? Nigeria se răzbună împotriva colonialiștilor care au tras linii drepte pe hartă și au împărțit oamenii arbitrar în același stat. Ne amintim cu toții uh, secesiunea Republicii Biafran în anii 60. Nu vom face aceeași greșeală din nou, nu. Noi nu ne gândim să umplem uh, statele Europei cu, persoane, cu popoare incompatibile, nu-i așa? Doamna Băsescu

Domnule președinte, stimați deputați, consider că dezbaterea de astăzi a demonstrat că Parlamentul European se angajează puternic pentru a susține drepturile omului și pentru a combate terorismul. Așteptăm cu interes susținerea în continuare a Parlamentului European pentru angajamentul total al Uniunii Europene în favoarea Nigeriei și sperăm ca colaborarea noastră cu Nigeria și contactele să fie îmbunătățite, pentru că ea se află într-un moment important la o răscruce în istoria sa. Este confruntată cu multe probleme, dar există și multe oportunități. Cum poate Comisia să răspundă la problemele cu care se confruntă Nigeria acum? Astăzi, de exemplu, susținem Nigeria cu 200 de milioane de euro în programele pe care le avem în această țară și încercăm să susținem și pacea în, în zona fragilă a deltei Nigerului. Încercăm de asemenea să susținem și toate provocările de dezvoltare. Educația, de exemplu, este una din prioritățile noastre în nordul Nigeriei. Există unele din cele mai proști indicatori de educație numai 74% uh, din copii uh, merg la școală și numai 5% termină școala primară. De fapt, Boko Haram face special în uh, încercarea de a tăia orice ocazie copiilor de a merge la școală pentru ca ei să nu poată ieși de fapt din sărăcie. Deci angajamentul în favoarea Nigeriei trebuie să, fie, să țină cont și de aceste aspecte. Aceasta este crucial. Uniunea Europeană încearcă să se implice și pentru respectarea dialogului și uh, libertăților religioase. Creștinii trebuie să poată să trăiască independent uh, și liber uh, cu musulmanii în aceeași țară. Cred că dialogul în domeniul drepturilor omului trebuie să fie îmbunătățit pe viitor iar înaltul reprezentant, doamna Catherine Ashton, și-a menționat acest angajament și a făcut mai multe propuneri care vor fi discutate în timpul reuniunii informale cu ministrii um, afacerilor externe săptămâna viitoare în Danemarca. Cum poate Uniunea Europeană să ajute Nigeria în lupta sa împotriva Boko Haram? În urma reuniunii ministeriale între Uniunea Europeană și Nigeria, am început să dezvoltăm un pachet de măsuri de susținere pentru Nigeria. Aceasta va fi un instrument suplimentar, complementar la cele pe care le avem deja din partea statelor membru și acesta se va concentra pe eradicarea sărăciei, pe eradicarea marginalizării unor grupări din societate și pe crearea locurilor de muncă. Aceasta va avea și o dimensiune de justiție și de eh, drept, stat de drept. Nigeria își definește și propria sa strategie antiterorism și aceasta trebuie să fie în concordanță cu aspectele de drepturile omului pe care le apărăm noi. Cei doi uh, ostateci europeni au fost menționați și în declarația înaltului reprezentant din 9 martie um, am exprimat condoleanțele pe care le repet și eu acum pe, uh, către familiile care au uh, suportat această pierdere. Este una din acțiunile de uh, acțiuni criminale care au avut loc, iar făptașii trebuie să fie aduși în fața justiției și trebuie să fie făcuți responsabili de aceste crime. Și ultimul punct pe care aș dori să-l subliniez se referă la veniturile din petrol. Consider că și Comisia a făcut acum o propunere pentru mai multă transparență în ceea ce privește raportarea pe profitul pe care îl au în companiile de petrol în această țară și sper, sper ca toată lumea să susțină această măsură, pentru că combaterea sărăciei necesită ca toate companiile care sunt prezente în acest proces raportează transparent despre progresele lor și câștigurile lor în această țară. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, spune președintele, pentru această remarcă finală. Am primit șapte propuneri de rezoluție din partea diferitelor grupuri din Parlament pe această temă, iar dezbaterea pe tema situației din Nigeria s-a încheiat astfel, iar votul va avea loc mâine la ora 12. Și acum trecem direct la punctul următor de pe ordinea de zi, situația din Belarus. Și în numele vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Pibalx. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici pentru a discuta cu dumneavoastră despre situația din Belarus în numele înaltei reprezentante și vicepreședintelui Comisiei, uh, Catherine Ashton. Uniunea Europeană este din ce în ce mai îngrijorată de mm,